El señor presidente. Domnul președinte. Se abre la sesión, señorías. Domnilor și domnilor, deschid sesiunea. Primul punct de pe ordinea de zi este raportul domnului Cabrnoch privitor la coordonarea sistemelor de securitate socială. Și are cuvântul pentru patru minute domnul raportor, domnul Cabrnoch. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și vă mulțumesc pentru atenție. Avem uh, acum ocazia să dezbatem schimbarea unui sistem de coordonare a, sec- a securității sociale în statele membre. Doresc mai întâi să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și tuturor colaboratorilor care împreună au avut o activitate care ne-a permis astăzi să adoptăm această schimbare de regulament. Obiectivul principal al noului regulament este să ne asigurăm că lucrătorii uh, migranți din Uniunea Europeană, adică uh, cetățeni ai statelor membre sau persoane mm, salariate, lucrători independenți, uh, să fie toți acoperiți de sistemul de securitate socială, sigur, cu toate drepturile și datoriile care decurg din aceasta și să nu trească să uh, cotizeze în două sau trei state membre în același timp. Uh, necesitatea unei modificări e legată de uh, modificările intervenite în legislațiile naționale și de asemenea este o consecință a noi jurisprudențe a Curții de Justiție. Asta uh, pentru a încerca să evităm uh, pe cât posibil orice fel de suprapunere sau de poziție conflictuală. În primul rând uh, ar fi vorba de uh, o definiție a ceea ce înseamnă activitatea principală și a situațiilor în care persoana în cauză nu-și exercită activitatea principală în țara de reședință. În al doilea rând, se introduce conceptul bazei de afectare care privește pe bazei de reședință, mă scuzați, care uh, privește personalul de bord, uh, ac- baza aceasta fiind cea uh, de la care pleacă și unde se întoarce uh, personalul de bord uh, și în funcție de această bază de reședință se aplică respectiva legislație personalului de bord. Și în al treilea rând, Uh, e vorba de prestații prestații pentru uh, lucrătorii frontalieri care desfășoară activități independente. În anumite state membre există sisteme de asigurări uh, de șomaj și pentru lucrătorii independenți din alte state. Uh, așa încât uh, în proiectul de modificare și aceste persoane vor fi luate în considerare. Uh, astfel, persoanele care desfășoară activități independente vor fi asigurate în statul în care și-au exercitat ultima oară activitate, chiar dacă apoi se întorc în statul de reședință anterior. În ce privește personalul de bord, consider că problema lor a fost reglată prin introducerea acestei noțiuni de bază de reședință. Uh, regulamentul uh, pe care îl discutăm astăzi și pe care sper că vom și adopta reprezintă un instrument care permite o mai bună funcționare a pieței uh, comune cu o mai bună protecție a unui mai mare număr de lucrători mobili și de, lucră- și de lucrători care desfășoară activități independente. Uh, care pot să-și desfășoare activitatea pe întreg teritoriul Uniunii Europene și aceștia acum știu că dacă își pierd munca, vor fi acoperiți de asigurări. Mulțumesc și vă mulțumesc pentru sprijin. Mulțumesc, domnule Cabernoch, spune președintele. Uh, probabil uh, domnul comisar are probleme pentru că încă n-a sosit. Dar trecem mai departe la vorbitorii numele grupurilor politice și pentru două minute dau cuvântul din partea PPE, doamne Esaia. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Harmillista, että komissi... Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte păcat că domnul comisar uh, nu este aici. Parlamentul a urmărit uh, cu atenție poziția Consiliului în ceea ce privește serviciile sociale și în Uniunea Europeană, în general, uh, oamenii au dreptul să lucreze în alt stat membru. Aceasta este una din caracteristicile Uniunii Europene. Însă aceasta reprezintă o provocare pentru statele membre, având în vedere diferențele dintre sistem, sistemele de securitate socială și există și o nevoie de prevenire a fraudei, o nevoie generalizată. Obiectivul nostru este să se renoiască aceste reguli de securitate socială pentru că legislațiile în statele membre s-au schimbat și, uh, în general, normele trebuie să arate care să fie dreptul care să se aplice în momentul în care este vorba de un, uh, uh, un angajat care își desfășoară activitatea în mai multe state membre. Nu este o idee bună să tot schimbăm legislația care se aplică acestor persoane, numai pentru că ele lucrează în mai multe state membre. O persoană care este independentă, dar uh, intră la șomaj, trebuie să poată să beneficieze de prestațiile de șomaj în uh, țara în care lucrează chiar dacă o astfel de asigurare nu există în uh, baza lor de reședință. Propunerea aceasta a fost adoptată pentru a putea să se aplice numai la lucrătorii frontalieri. Trebuie să ne mai gândim la această problemă și să revizuim propunerea în 2 ani pentru a vedea dacă a creat probleme. Mulțumim. Iată că s-a spus și domnul comisar, așadar mă grăbesc să-i dau cuvântul. Vă rog, domnule comisar. Bună dimineața, mulțumesc foarte mult, stimați eurodeputați. Reglementările care fac subiectul discuției de astăzi au dus la uh, câteva măsuri speciale în ce privește coordonarea sistemelor sociale. Trebuie să existe modalități de a proteja interesele cetățenilor trans, care sunt lucrători transfrontalieri, iar aceste aranjamente nu pot fi eficiente decât dacă reflectă modificări uh, conform uh, schimbărilor care au loc pe plan social. Începând cu 2010, prin reglementele luate, am descoperit că modificările în legislația națională și în practicile de uh, lucru uh, necesită anumite clarificări și, de asemenea, anumite goluri în legislație trebuie să fie uh, îndepărtate. Trebuie să ținem, deci, seama de evoluțiile care au avut loc și care încă nu sunt reflectate în reglementări. Chiar dacă propunerile sunt tehnice, eh, au un efect imediat, direct asupra cetățenilor și eh, vor alinia măsurile de reglementare pe plan european când este vorba despre eh, migrația lucrătorilor în 2010 am uh, avut un raport care a dovedit că dreptul la liberă mișcare și schimbare a reședinței trebuie să uh, se regăsească și în reglementări pentru a garanta această libertate de mișcare în practică. Deci propunerile uh, prevăd și introducerea principiului eh, de reședință, baza de reședință pentru angajați, inclusiv pentru eh, lucrătorii eh, care desfășoară o activitate independentă dar uh, ei trebuie să beneficieze de um, asigurările sociale uh, și în țările în care asemenea prevederi nu există. În felul acesta noi încercăm să coordonăm tot ceea ce este destinat să protejeze drepturile lucrătorilor și uh, să asistăm uităm să acordăm un sprijin instituțiilor când este vorba despre implementarea acestor uh, reglementări. Acest raport marchează importanța adoptării acestui document într-o primă lectură, pentru că în felul acesta se îmbunătățesc uh, reglementările care au fost convenite în 2010. Comisia susține ca atare toate amendamentele care sunt pregătite și mulțumește raportorului pentru ajutorul pe care îl acordă pentru uh, ca uh, activitatea instituțiilor noastre să se desfășoare coordonat în acest domeniu. Mulțumesc, domnule comisar, iar acum din partea grupului SCD, domnul Fercas, pentru uh, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Încep prin a felicita pe comisar uh, și pe colegul meu, domnul Cabrnov, pentru activitatea excelentă care a permis să ajungem la o soluție pentru aducerea la zi a regulamentului și vom, o vom face în prima lectură și atunci imediat uh, vor avea de beneficiat cetățenii după ea. După cum au spus și antevorbitorii mei, aici uh, există două noutăți importante, nou articolul 65 Uh, care se referă la lucrătorii transfrontalieri uh, în situație de șomaj și mai ales noul articol 11 cu această bază de reședință care dă securitate juridică personalului de bord și dă acest criteriu foarte clar al bazei de reședință și vreau să mai uh, vă reamintesc că acum când avem un exemplu clar a modului în care Europa poate ameliora viața a milioane de lucrători care, datorită acestui sistem de coordonare socială, uh, sunt acum acoperiți datorită cooperării dintre state și pentru că există Uniunea Europeană care este atât de acuzată în aceste vremuri, dar iată că este uh, vie și trebuie să fie din ce în ce mai bună pentru că asta cer cetățenii și asta și demonstrăm astăzi aici. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Sercas! O informare pentru cei din Europa de Sud. Uh, am aflat cum se pronunță numele raportorului. Savernoch, se pare. Deci vă rog să țineți cont de asta. Savernoch. Pentru că prima dată am pronunțat greșit, spune președintele, deci uh, cer scuze domnului Savernoch, dar uh, numele cehești nu sunt ușor de pronunțat pentru noi cei de la Marea Mediterană. Acum, în numele grupului Democraților și Liberalilor, două minute și jumătate, doamna Ovir. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi! Dreptul de a trăi și de a lucra peste tot în Uniunea Europeană este un drept care revine oricărui cetățean european. Iar uh, libera circulație a lucrătorilor este una dintre cele mai importante măsuri pentru a ajunge la o piață a muncii care funcționează. Însă, pentru a putea obține acest uh, Obiectiv, trebuie să avem reguli foarte clare despre sistemele de securitate socială care să poate să le permite cetățenilor să circule fără să-și facă griji despre asigurările lor sociale și despre alte tipuri de asigurări. Normele care sunt impuse de, această, de regulamentul care este acum în vigoare au fost dezbătute acum 10 ani, dar pe piața muncii în general în Europa au existat foarte multe schimbări, mai multe modele ocupaționale noi au apărut și legislația statelor membre s-a schimbat. De aceea este de salutat uh, dorința de a modifica acest regulament la ora actuală. Parlamentul European trebuie să se implice pentru siguranța legislativă și fără o securitate socială, dreptul la libera circulație nu este de plin. Noile reguli care au fost uh, introduse în acest regulament, noile norme care se referă la drepturile de securitate socială sau care dau o definiție a bazei de reședință pentru personalul de bord, în domeniul aviației civile nu îi obligă pe membrii, uh, pe, nu obligă guvernele statelor membre să schimbe uh, bazele legislației sale, ci este vorba de o obligație de contribuție a tuturor cetățenilor unui stat la serviciile de securitate socială, chiar dacă este vorba de cetățeni care nu lucrează în acel stat membru. Modificările care încearcă o schimbare a acestui regulament sunt uh, prevăzute în interesul unei, unei simplificări a sistemului pentru toți cetățenii UE, dar și pentru Norvegia, Liechtenstein și Elveția. Sistemele naționale trebuie coordonate și trebuie să se permită un schimb de informații mai rapid. Aceasta ar duce la o plată a prestațiilor mult mai rapidă. Grupul ALDE este pentru adoptare în primă lectură și aș dori să mulțumesc uh, domnului raportor Sabrnoch și raportorilor uh, din umbră pentru această bună colaborare. Mulțumesc, doamnă Ovir. Și acum, din, uh, din partea verzilor, are cuvântul doamna Lambert, două minute și jumătate. Cred Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc raportorului pentru activitatea desfășurată. După cum s-a spus, este un document uh, cu un caracter pronunțat tehnic, dar este foarte important pentru uh, persoane, pentru indivizi din Uniunea Europeană. Așa cum s-a spus aici, este vorba despre o ajustare a unei reglementări care uh, este destul de recentă și totuși din 2009 până acum necesită existat o revizuire. Acum ne aflăm în fața acestei revizuiri. Deci trebuie să beneficiem și de un nou sistem electronic care să susțină punerea în aplicare a acestor reglementări, pentru că este vorba acum despre menținerea drepturilor persoanelor care sunt lucrători transfrontalieri și care necesită de mm, un sistem de asigurare, că este vorba despre asigurare medicală, de asigurare la pensie, de asigurare de șomaj. Deci, Acum este un document care deja în prima lectură ajunge să fie finalizat și care este foarte favorabil cetățenilor. Deci mm, este nevoie de uh, a crea uh, oportunități chiar în condițiile în care lumea afacerilor s-a operat reduceri. Dar uh, în clipa de față, în felul acesta se pot găsi lucrători care să fie, să spunem, mai puțin costisitori, dar care în același timp să beneficieze de o protecție socială. Pentru că dacă ehm, lucrezi într-o țară ehm, față de care nu ai niciun fel de legături, practic ai o reședință în altă țară, poate să creeze confuzii, poate să creeze pentru tine ca individ o serie întreagă de dificultăți și ehm, eu cred că până și pentru întreprinzător, pentru companie trebuie să existe acest cadru în care să poată să coopereze cu lucrătorii într-o variantă optimă. Și eu cred că în felul acesta putem să coordonăm reglementările și cu altă legislație, astfel încât lucrătorii, indiferent unde operează, să poată beneficia de un sistem social. Suntem foarte mulțumiți de faptul că acest document a fost elaborat și că sperăm că trece în prima lectură. Mulțumesc, doamnă Lambert. Acum, pentru grupul ECR, un minut și jumătate, doamna Iana Kulakis. Okay. Mulțumesc. În această perioadă de criză economică, Uniunea Europeană ar trebui să ușureze viața uh, companiilor. Ca uh, fostă femeie de afaceri, eu știu că companiile e normal să dorească să-și reducă cheltuielile, dar de asemenea e important și ca firmele să nu-și uh, eludeze obligațiile de plătire asigurările sociale. Uh, Londra, de unde provin eu, e destinația de vârf pentru investiții internaționale în Uniunea Europeană. Mai mult, investițiile directe străine sunt uh, esențiale pentru succesul orașului Londra. Când companii ca Microsoft sau Sony investesc în Londra, e normal ca aceste companii să contribuie la sistemul de siguranță sociale britanic uh, și angajații lor uh, muncesc și trăiesc în uh, uh, Regatul Unii. Din păcate, a existat o lacună care le-a permis acestor companii să nu efectueze aceste prestații. Iată, avem piloți care, și personal de bord care lucrează în Belgia, Spania și alte țări din Uniunea Europeană <clears throat> au plătit asigurările, au plătit prestațiile în Irlanda, unde uh, o unde, unde sunt înregistrate aeronavele companiilor respective. Asta înseamnă dumping social pentru că angajații și angajatorii uh, sunt obligați la aceste prestații și e bine că se uh, va elimina această lacună, lucru pentru care mulțumesc raportorului, uh, pentru că e vorba de bani de care cetățenii au nevoie. Mulțumesc, doamnă Iana Kudakis. Și acum, pentru uh, EFD. Un minut, domnul Sinanski. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul acesta se referă la coordonarea sistemelor de securitate socială și noi uh, susținem aceste soluții care garantează egalitate pentru cetățenii UE pe piața muncii. Iată de ce modificările regulamentului ar trebui să ducă spre o mai bună mobilitate a lucrătorilor și a șomerilor. Aceste persoane nu ar trebui să fie obligate, să fie legate de uh, locul în care au prestat ultima dată o activitate profesională și ar trebui să se găsească o mai bună coordonare între serviciile de securitate socială, pentru că aceasta ar putea să ducă la o ameliorare a principiului de protecție a lucrătorilor. Inițiativa Comisiei Europene În ceea ce privește lucrătorii detașați, este de asemenea un uh, punct foarte important. E vorba de un milion de uh, lucrători care sunt detașați în alte țări. Trebuie să găsim de aceea un echilibru între aceste subiecte. Avem nevoie, într-o perioadă de criză, de acest echilibru pentru că Europa se confruntă în, cu o concurență cu celelalte continente. Mulțumesc foarte mult și acum pentru două minute doamna Zuber. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport explică și demonstrează faptul că un lucrător transfrontalier care uh, intră în șomaj să poată beneficia de ajutor de șomaj din partea statului în care a lucrat. Acest lucru este foarte pozitiv. Ehm, noi cred că trebuie să aplicăm acele prevederi sociale care sunt cele mai progresiste atunci când două state membre sunt implicate. Trebuie să ținem seama faptul ehm, că există și așa ziși lucrători independenți, iar Ă, aici ă, cred că ă, ei nu trebuie să beneficieze de prevederile acestei legislații dacă este doar o simulare a activității independente. Pe de altă parte, personalul de bord trebuie să fie asigurați acolo unde ei și operează. Și din acest punct de vedere, cred că trebuie să existe un control al sediului angajatorului eu cred, stimate colege și stimați colegi, că acum avem uh, într-un fel uh, și am asistat la un atac asupra sistemului portughez de asigurări uh, sociale. Și eu cred că recomandarea privind armonizarea sistemului social de asigurări uh, trebuie într-adevăr uh, să funcționeze, pentru că uh, acum este vorba și sisteme private de pensie și um, trebuie să vedem cum trebuie să opereze reglementările, pentru că în clipa de față tot felul de prestări sociale în Portugalia sunt reduse. Noi nu ne-am dori ca aceste prestații sociale să fie privatizate. Ne dorim un sistem public de pensionare. Președintele, mulțumesc. Dau cuvântul acum din partea neafiliaților doamnei Berman. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Noul regulament uh, oferă claritate pentru toți actorii, pentru, cor, pentru întreprinderi, pentru cei care oferă asigurările și pentru cetățenii respectivi. Foarte important este că ea ține, acest regulament ține cont de situația în care din ce în ce mai multe persoane sunt mobile și lucrează în alt stat membru. O, un, social, un sistem social echitabil aduce un plus în ceea ce privește securitatea socială și în ceea ce privește transparența. Foarte importante mi se par două aspecte. În primul rând, o definiție clară a um, articolului 13 aliniatul 1 și o definire mai bună a bazei de reședință. Pentru că, în ceea ce privește personalul de bord pentru companiile aeriene, acesta va fi esențial. Securitatea juridică pentru întreprinderile respective trebuie să fie foarte clar previzibilă și uh, trebuie să se ia măsuri și împotriva dumpingului social. Mulțumesc raportorului și mulțumesc tuturor. Mulțumesc, spune domnul președinte. Trecem acum la ceilalți vorbitori și acum pentru două minute are cuvântul domnul Uri. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Multe au fost spuse în această discuție și nu vreau să le repet. Aș dori să îi mulțumesc raportorului pentru colaborarea foarte bună. Noi, eurodeputații, primim adesea din partea cetățenilor întrebări legate de ceea ce ne preocupă în mod deosebit în Parlamentul European. Dacă vrem să demonstrăm care este utilitatea muncii noastre și a Comisiei, atunci aceasta este discuția cea mai potrivită. Pentru că uh, aparent este vorba despre uh, o problemă tehnică, dar noi putem demonstra în acest domeniu că printr-o uh, bună colaborare putem veni în întâmpinarea cetățenilor pentru a le oferi prestații tranzacții transfrontaliere și uh, în felul acesta uh, să uh, le păstrăm și serviciile sociale la care au dreptul. Acesta este avantajul acestei discuții și acestei consultări, activității noastre comune munca uh, se bazează pe propunerile Comisiei, uh, a valorificat experiențele din statele membre și eurodeputații au uh, fost, s-au străduit ca aceste probleme care aparent sunt doar tehnice să fie rezolvate încă în prima lectură. Există multe modele ocupaționale care sunt noi, Există uh, uh, o mult mai mare mobilitate a lucrătorilor uh, față de anii trecuți și de aceea este nevoie și de un cadru legislativ care să fie ajustat, adecvat pentru un tratament unitar al acestor noi modele ocupaționale și eu cred că am rezolvat din acest punct de vedere lucrurile în mod exemplar. Deci, există modele noi și există rezolvări noi adecvate acestor modele. Cred că este abordarea cea mai corectă și eu cred că noile reglementări privind această bază de reședință, inclusiv pentru personalul navigant, este o soluție foarte bună. Și mulțumesc pentru colaborarea excepțională. Sper că soluția pe care uh, o pregătim este adecvată și noi vom mai discuta despre această problemă a coordonare. Mulțumesc, domnule Ori, și dau acum cuvântul doamnei Steinbrück. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș vrea să-i mulțumesc raportorului și, după cum au spus și antevorbitorii mei, salut acest regulament pe care îl vom vota astăzi. Piața internă europeană aduce și pentru lucrătorii europeni foarte multe avantaje, dar, din păcate, până acum au existat în continuare lacune legislative în mobilitatea transfrontalieră a lucrătorilor. Un exemplu a fost dat de un antevorbitor al meu și anume e vorba de aviația civilă. Rutele au fost determinate astfel în acest domeniu pentru ca personalul să fie asigurat în statul de reședință în care aceste cotizații erau cele mai ieftine pentru compania aeriană. Aceasta este o distorsiune a concurenței și este un dumping social pe spinarea lucrătorilor. De aceea noi, ca social-democrați europeni, ne-am implicat pentru ca și personalul de bord să poată să fie asigurat social și să-și plătească impozite acolo unde este staționat. Iar întreprinderile care vor să folosească doar avantajele pieței interne și vor să nu își asume răspunderea socială, nu trebuie să mai poată să existe într-o Europa socială. Mulțumesc, doamna Steinbrück, și acum are cuvântul Domnul Czarnecki. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Raportul pe care îl discutăm astăzi Eh, provine de la un coleg de-al meu din același grup politic, așa că e datoria mea să-l susțin. Oricum, raportul este de o calitate excelentă, așa că îl susțin cu mare plăcere, nu doar din datorie. Cum eh, spunea Hipocrat, Eh, în primul rând, nu trebuie să faci rău nimănui, nici lucrătorilor, nici companiilor, deci nici angajatorilor, nici angajaților. Într-o perioadă de criză economică, trebuie să fim atenți să nu aruncăm copilul cu apa din baie. Eh, Singur, noi trebuie să, lucră, să protejăm lucrătorii, dar nu trebuie să afectăm companiile care îi angajează. Mulțumesc! Și acum are cuvântul pentru un minut domnul Pașca. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar. Una din premizele pentru o bună funcționare a principiului liberei circulații a lucrătorilor în Uniunea Europeană sunt uh, regulile pe tema coordonării uh, sistemelor sociale în statele membre. Regulile astfel în vigoare se bazează pe regulamentul 833 și 987. Și fiind dat că Comisia dorește acum o modificare, trebuie să se adapteze și aceste regulamente la realitățile din statele membre care s-au schimbat între timp. Pentru cetățenii noștri este important ca articolul 13 aliniatul 1 al regulamentului 833 din 2004 să se adapteze la situația cetățenilor care lucrează în mai multe state membre sau care lucrează pentru mai mulți angajatori. Aceste reguli determină protecția persoanelor active care sunt pe cale să-și piardă locul de muncă. Aceasta implică o protecție mai mare a acestor persoane în cadrul turbulențelor de pe piața muncii. Avem nevoie de o monitorizare mai bună. Mulțumesc. Un minut acum, domnul Obermeier domnule președinte. În cadrul globalizării există noi forme de mobilitate și mă refer aici mai ales la transportul aerian. Aici este vorba despre uh, aceste baze de reședință în diverse țări și uh, trebuie să ne gândim deci că există lucrători uh, din domeniul aviației care operează în diverse state membre, dar eu cred că acum uh, trebuie să existe uh, reglementări uh, care să fie uniforme. În Austria, de pildă, um, au existat cazuri în care um, trebuiau să fie plătite um, anumite prestații sociale unui cetățean francez care se afla într-o situație dificilă și din acest punct de vedere chiar a existat o hotărâre a Curții Europene de Justiție, dar uh, evident că apar și probleme ale turismului social, tendința ca oamenii să ducă spre acele țări în care prestațiile sociale sunt cele mai uh, ridicate. Mulțumesc, spune președintele, pentru un minut, domnul Christensen. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să dacă dorim să avem o piață unică funcțională, dacă dorim să avem într-adevăr libera circulație a lucrătorilor, a capitalului și așa mai departe, trebuie să ne menținem în continuu regulile la zi, pentru că lucrătorii trebuie să aibă libertatea de a se mișca în, uh, pe teritoriul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene și cu această revizuire nu trebuie nimeni să renunțe la un loc de muncă uh, dintr-o situație în care nu este sigur de ce anume drepturi sociale va beneficia uh, o persoană va beneficia de protecție socială acolo unde și are activitatea principală. Eh, însă dacă eh, lucrezi 25% eh, din timp în țara în care trăiești, poți să beneficiezi de asigurări sociale acolo, țara de reședință. E bine și că se introduce această noțiune de bază de reședință ca liniile aeriene să nu mai eludeze contribuțiile la asigurările sociale. Vom avea însă nevoie și de reguli mai clare pentru lucrătorii din domeniul poștal și sunt convins că le vom avea. Mulțumesc și acum trecem la KHDI pentru un minut. Domnul Micolașe, care cuvântul. Gracias, señor Mulțumesc, domnule președinte. Sunt recunoscător domnului Țavrnoc pentru raportul acesta, pentru că el a consultat toate grupurile politice. Acest regulament va fi un ajutor clar pentru toți cetățenii din Europa pentru că vor putea avea o asigurare socială mai solidă și acesta este un text important pentru cetățeni. Sunt foarte bucuros că s-au putut clarifica patru aspecte, de exemplu în ceea ce privește lucrătorii frontalieri. Persoanele care trăiesc într-o țară și lucrează în alta vor, fi, vor beneficia de acest regulament, dar mai există și alte exemple. Mă refer aici la multe persoane care lucrează în mai multe state membre și este nevoie de o siguranță, de o claritate în ceea ce privește securitatea socială a personalului de bord navigant. Principiul bazei de reședință este foarte important, de asemenea, pentru ca să știm unde se plătesc aceste cotizații, ceea ce duce, deci, cu totul la o transparență mai bună, importantă pentru lucrători care vor ști ce vor plăti și unde vor plăti. Mulțumesc! Are cuvântul un minut acum doamna Ceazlovieca. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia Europeană a tras atenția asupra faptului că în ultimii ani legislația din statele membre s-a modificat, dar că s-a schimbat și comportamentul social al cetățenilor. Există o tot mai pronunțată migrație a forței de muncă în interiorul Uniunii Europene și există din ce în ce mai des situații în care uh, între uh, întreprinzătorii uh, lucrează în uh, diferite state. Nu este doar o urmare a crizei economice acest fenomen, ci există și motive de modificare a pieței de muncă pe plan global. Trebuie să ne gândim că situația se află într-o permanentă schimbare și este greu de întrezărit care va fi situația pe piața de muncă peste 10 ani. Apar profesii noi, Cetățenii devin din ce în ce mai mobili și acest lucru pe viitor va provoca și alte modificări. De aceea, cred că merită să medităm asupra modului în care sistemele de uh, asigurare socială vor putea fi coordonate pe viitor pentru ca ele să rămână so- stabile. Mulțumesc! Pentru un minut acum, Doamna Blinkevičiūtė. Dėkoju pranešėjai ir pritariu tai pranešimo daliai, kurie... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorului mai ales pentru acea parte din raport în care este vorba de modificarea sistemelor de securitate socială, pentru că acestea vor fi extrem de importante, această modificare va fi importantă pentru statele membre. Eu sunt uh, în favoarea acestor modificări care se referă la o mai bună mobilitate a lucrătorilor și a cetățenilor în general. Situația în care un independent lucrează într-un stat membru și are dreptul la prestații și când uh, decide să emigreze în altă țară, este un lucru bun. Nu este de tolerat să-și piardă aceste drepturi în momentul în care schimbă de reședință. Într-o Europa tolerantă, așa ceva nu trebuie să mai existe. Curtea Europeană de Justiție a confirmat că persoane care au devenit șomere într-o țară și au plecat în altă țară a Uniunii Europene pot căuta de un lucru acolo, în acea țară, și își pot păstra dreptul la cotizații și la servicii sociale.

de securitate social armonizat nu înseamnă și armonizarea sistemului de prestații, că nu s-ar putea, ci armonizarea accesului la sistemele de asigurare de către toți cetățenii. Asta înseamnă că mulți uh, beneficiari se vor duce în țările cu sistemele cele mai generoase. În Marea Britanie, aproximativ 5.000 de persoane sunt pe lista de așteptare pentru o casă. Însă, aproape 50% din locuințele sociale sunt acordate oamenilor care nu sunt născuți în Marea Britanie, care nu vor, trăi nici, nu vor plăti niciodată taxe în Marea Britanie. Uh, iată că cei din uh, estul Londrei nu uh, emigrează în alte țări ca să beneficieze de sistemele lor uh, de securitate socială pentru că nu vor avea aceleași beneficii. Nimeni nu ar trebui să aibă dreptul la o locuință socială sau la prestații socia- beneficii sociale în Marea Britanie decât dacă au plătit uh, și taxe. Mulțumesc, uh, domnule Batten, și acum are cuvântul pentru un eu, domnul Luhan. Mulțumesc, domnule președinte

Aceste propuneri privind coordonarea sistemelor sociale eh, de asistență vor eh, armoniza achiul comunitar și eh, se vor adapta la realitatea socială. Aceste modificări au fost necesare și în ce privește prestațiile sociale, ele vor deveni mai moderne. Dacă cineva lucrează în două state membre simultan, atunci este foarte important să știm unde se desfășoară principala activitate iar condițiile diferite în ce privește uh, aspectele profesionale trebuie avute în vedere, mai ales în ce privește lucrătorii foarte mobili trebuie să uh, creăm garanții ca cei care sunt lucrători independenți să beneficieze de prestații sociale conform statului membru în care se desfășoară principala activitate profesională, dar este important că atunci când ei se întorc în țara de origine să beneficieze de condiții bune pentru a se reîncadra pe piața muncii. Mulțumesc, doamna Frașicova. Domnul Brons, intervenție fără microfon. În Parlamentul European, orice uh, subiect se dezbate, se ajunge la aceeași concluzie. Mult mai multă integrare întotdeauna. În uh, Uh, anii comunității europene, acum câteva decenii, uh, ni s-a spus că uh, atunci când lucrătorii se deplasează în alte țări și acolo dispar lucrurile de muncă, ei se vor întoarce acasă. Iată că acum e vorba cu această nouă reglementare nu de a susține oameni, ci de un, ci un politic ci un obiectiv politic, și anume ștergerea identității naționale a oamenilor. Uh, raportorul uh, crede că fără o coordonare adevărată, libertatea de mișcare nu va putea opera, dar aceste măsuri <clears throat> nu uh, sunt destinate să satisfacă dorințele independenților să lucreze în străinătate, ci fac parte aceste măsuri dintr-un plan de a crea o astfel de cerere Mulțumesc și acum are cuvântul domnul comisar Andor. Thank you, Mr. President. Uh, I believe the proposal discussed... Mulțumesc, domnule președinte. Consider că propunerea pe care o discutăm astăzi se bazează pe legislația existentă care încearcă să garanteze uh, cetățenilor drepturi la securitatea socială în continuare atunci când uh, trec dintr-un stat membru într-altul sau se mută. Trebuie însă să găsim soluții practice într-o atmosferă constructivă la această problemă. Toate referințele la alte dosare, cum ar fi detașarea lucrătorilor sau uh, altele, și alte um, sfaturi pe care le-am primit în ceea ce privește impactul asupra um, caselor sociale și sistemului de locuințe în general, toate aceste aspecte care au legătură cu sărăcia mi se par foarte importante. Însă ele arată că este nevoie și de o armonizare a cerințelor tehnice în acest domeniu și trebuie să facem ceea ce este necesar pentru o coordonare efectivă a acestor sisteme pentru binele cetățenilor. Noi salutăm acordul între Parlament și Consiliu și ne bucurăm să se adopte în prima lectură acest dosar. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, spune președintele. Acum are cuvântul raportorul. Două minute, domnul Sabrnoch. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Doamnelor și domnilor, foarte pe scurt, vreau să mulțumesc colegilor pentru susținerea de care am beneficiat și mulțumesc și Comisiei și Consiliului. După cum ați auzit, toți sunt favorabili acestor modificări propuse, care nu sunt uh, doar tehnice, ci au și o importanță politică. Aceste propuneri susțin niște drepturi fundamentale de la liberă circulație a lucrătorilor, dar și la liberă circulație a capitalului, inclusiv drepturile uh, persoanelor care desfășoară activități independente, clarifică anumite prevederi, fac ca regulile să fie mai ușor inteligibile. Acum, datoria noastră este să creăm un cadru legislativ pentru antreprenori, pentru că nu vrem, de fapt, să sporim birocrația Aș dori să subliniez că, în urma propunerilor făcute, prerogativele statelor membre în materie socială sunt garantate. Propunerea aceasta nu exercită vreo presiune asupra bugetelor statelor membre și nici nu se bazează pe așteptări nerealiste. Deci ă, trebuie respectate drepturile ă, și obligațiile lucrătorilor. Propunerea ă, respectă principiile de bază pe care funcționează Uniunea Europeană. Președintele, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule. Ceavrno are cu doamna Iatloviesca acum. Mulțumesc, aș, dorea, aș dori să am timp de vorbire mm, pentru data viitoare, pentru subiectul ur, uh, următor. Da, dar și anticiparea este o virtute, spune președintele. Am luat notă. Foarte bine. Cu asta încheiem dezbaterea și se va avea, uh, votul va avea loc astăzi la 11.30. Acum întrerupem sesiunea câteva minute.